ne regăsim cu toții și la care trebuie cu toții să ne adaptăm. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare și noapte bună tuturor, pentru că presupun că pentru toți s-a încheiat această seară. Mulțumesc pentru urările dumneavoastră, pentru sfaturile bune și cu acest punct am încheiat ședința noastră. Revertor la acest raport vom vota mâine la ora 12. Această ședință va fi continuată mâine la ora 9. de la 9 până la 12 și de la 15 la 21. Ordinea de zi va fi publicată pe site-ul nostru de internet. Cu aceasta, ședința se suspendă.